Good evening, colleagues. Can I ask everybody now to take their seats? Bună ziua, dragi colegi, vă rog să luați loc pentru că dorim să începem această audiere la timp. Avem un uh, calendar foarte strâns, deci vă rog să luați loc cât mai repede și dacă aveți discuții de purtat, vă rog să le purtați în afara sălii, astfel încât uh, publicul să poată, aștepta cu, să poată asculta cu Uh, atenție intervenția domnului Neamița. Bine ați venit la audierea de astăzi și în numele comisiei noastre aș dori să-i spun bun venit domnului Nemița, uh, comisarul desemnat pentru a deveni comisar pentru cooperare internațională și dezvoltare. După cum știți, Parlamentul uh, pregătește votul de alege noua comisie conform articolului 118 anexa 16 din regulamentul de procedură evaluând toți comisarii desemnați pe baza competenței lor generale, a angajamentului european și a independenței personale. Parlamentul European analizează de asemenea um, înțelegerea comisarului desemnat a portofoliului și a capacităților de comunicare. Aș dori să spun tuturor că această audieră este publică, este transmisă în direct pe internet și prin intermediul Europe by Satellite și înregistrarea video va fi disponibilă imediat după această audiere. Din punct de vedere al regimului lingvistic, regimul lingvistic uh, are 22 de limbi. Avem un, nu avem foarte mult timp la dispoziție, într-adevăr, dar vă rog să vorbiți într-un ritm normal. Dacă veți vorbi prea repede, interpre- interpreții vor avea dificultăți în a vă urma și în moment, după ce vorbiți, vă rog să vă opriți microfonul. Domnul comisar a primit unele întrebări în scris și răspunsurile în scris au fost distribuite tuturor membrilor comisiei și le puteți găsi aici în această sală. Și acum permiteți-mi să vă explic care este procedura pe care o vom urma în această seară. În primul rând, vom avea o declarație din partea comisarului desemnat, care nu va dura mai mult de 15 minute după care vom trece la uh, principala parte a acestei odieri, 45 de întrebări din, din partea uh, deputaților. În prima parte vom da cuvântul reprezentanților fiecărui grup politic. Aceste întrebări nu vor dura mai mult de un minut și uh, comisarul desemnat va avea la dispoziție un minut și jumătate pentru a răspunde. După aceste întrebări, Uh, cel care pune o întrebare poate reveni cu o întrebare suplimentară, va avea la dispoziție un minut și jumătate, după care uh, comisarul de desemnat va avea la dispoziție un minut și jumătate. Uh, întrebările următoare vor fi de un minut, pentru răspunsuri sunt prevăzute două minute și voi fi foarte strictă când vine vorba de respectarea timpului alocat. De asemenea, uh, cele două comisii pe care le-am invitat să participe la aceste audiere, Comisia AFET și Comisia INTA, vor avea ocazia să pună două întrebări. Reprezentanții acestor comisii vor lua cuvântul după, după, după coordonatorii din partea grupurilor politice. Aceasta este procedura pe care o vom uh, urma. Sper că toate lucrurile se vor desfășura în, în uh, mod adecvat și că va fi liniște astfel încât uh, domnul comisar desemnat să aibă uh, timpul necesar. Și acum, domnule Memiț, aveți cuvântul pentru 15